la voturi. Votăm în primul rând solicitarea de consultare a Comitetului Economic și Social. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Și acum, de asemenea, pentru Comitetul Regiunilor, cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Aprobat. Să trecem acum la uh, citirea la a doua lectură în procedură simplificată a poziției Consiliului privind Fondul European pentru Refugiați 2008-2013. Cum nu există niciun fel de propunere de respingere, nici amendamente, declarăm aprobată poziția Consiliului. Trecem acum la a doua lectură procedură simplificată a propunerii Consiliului privind consumul de energie și alte surse pentru produsele care folosesc energie. Nu avem propunere de respingere, nici amendamente. Se declară aprobată poziția Consiliului. Și acum inform raportul domnului Manca privind bugetul rectificat, rectificarea numărul unu de buget din anul în curs. Amendamentul unu, majoritate calificată, apel nominal. S-a deschis votul. Se S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. Trecem acum la propunerea de rezoluție și supunem la vot nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Propunerea a fost aprobată. Sí, tiene usted la palabra. Da, aveți cuvântul. Mă, scu- mă scuzați, domnule președinte. Mie nu funcționează mașina de vot, vă rog să verificați. Da, sigur, o să vă trimitem pe cineva să se ocupe de chestia asta. Bun. Să trecem acum la raportul domnului Cearnechi privind gestiunea și execuția bugetului Uniunii pe anul 2008. Are cuvântul domnul Czarnecki. Domnule Czarnecki, aveți cuvântul. Dziękuję panie Można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că situația din momentul de față este mult mai bună decât cea cu care ne confruntăm, uh, ne confruntam anul trecut. Asta pentru că anul trecut am uh, acordat această descărcare de gestiune abia în luna noiembrie, iar în momentul de față Parlamentul trebuie să convingă Consiliul că acesta, din urmă, trebuie să, ne, să furnizeze documente complete și documentele potrivite. Spre exemplu, abia în momentul de față primim uh, o serie de documente pentru anul 2009. Uh, Asta înseamnă că Parlamentul European trebuie să exercite o mai mare presiune asupra Consiliului în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Mi se pare că lucrul acesta este esențial. Mulțumesc, domnule Cerneschi. Domnul Bodu, aveți cuvântul? Și da, să nu work, thank you. Mașina mea de vot nu funcționează, mulțumesc. Yes también le enviamos un... O să trimitem și la noastră pe cineva de tehnicieni. Să vedem. Bun, să trecem acum la propunerea de decizie privind aprobarea gestiunii Comisia de Control Bugetar propune Parlamentului amânarea hotărârii în această privință, deci supunem la vot această propunere. Votăm prin apel nominal. Bineînțeles, înseamnă că cei care doresc să urmeze propunerea Comisiei de Control Bugetar de amânare trebuie să voteze în favoare, iar cei care nu trebuie să voteze împotrivă. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Propunerea a fost respinsă, așa încât aprobarea gestiunii este considerată aprobată. Să trecem acum la raportul domnului Micolașic privind normele de calitate și siguranță a organelor umane folosite în transplant. Are cuvântul domnul Micolachiș dnes je veľký deň deň pre európskych občanov pre európskych pacientov prijatím. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ziua de astăzi este una tot foarte deosebită. Aprobarea acestei și promulgarea acestei directive ne asigură posibilitatea de a garanta un standard de înalte în ceea ce privește transplantul uh, organelor umane și în ceea ce privește organele umane destinate transplantului, cer uh, sprijinul dumneavoastră și vă mulțumesc uh, încă de pe acum pentru acesta. Mulțumesc. Există două blocuri de amendamente. Vom vota blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Blocul 2 cade, este caduc și vom vota acum toată propunerea comisiei. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Trecem acum la proiectul de rezoluție legislativă care nu are amendamente. Se deschide votul, vot prin apel nominal. Votul s-a închis. Raportul este aprobat. Să trecem acum la calendarul sesiunilor Parlamentului pentru anul 2011. Aveți cuvântul. Fox. Domnul Fox. Fox. Da, domnul President. O problemă de procedură, domnule președinte. Puteți confirma faptul că votul pe amendamentul 4 va reuși să reducă numărul de ocazii cu care trebuie să venim la Strasbourg, dar în același timp va uh, respecta și cerința din tratat să avem 12 sesiuni aici. Vă mulțumesc. Gracias, Fox. Mulțumesc, domnule Fox. Haideți să votăm da, vă rog, cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, din lista de vot am observat că, domnule președinte, dumneavoastră considerați că aduc uh, amendamentul 12. Vă rog să vă schimbați uh, opțiunea. E clar că articolul 292 uh, a tratatului prevede ca în a doua joi uh, a lunii uh, martie trebuie să fie organizată o sesiune uh, plenară. Uh, grupul meu parlamentar cere o amânare a sesiunii de la Strasburg din săptămâna 10 în săptămâna 11, dar asta nu înseamnă că în cea de-a doua marți a lunii martie nu putem organiza o sesiune plenară. Noi dorim doar o amânare a sesiune, sesiunii din săptămâna 10 uh, pentru săptămâna 11. Vă rog să vă reconsiderați poziția. Și... Mulțumesc, domnule Lene. Am, am, mi-ați uh, luat vorba din gură, pentru că exact asta vroiam să fac. Deci ați ghicit dumneavoastră, domnul Gorniș. Domnul Gorniș. Je serai très bref, monsieur le président. Il me... Voi fi foarte succint, domnule președinte. Mi se pare că, în ciuda redactării ambigue, amendamentul 4 ar fi trebuit să fie declarat uh, inacceptabil pentru că el contrazice tratatele și mai mult, mai mult, interpretarea acestor tratate care a fost dată foarte clar de o decizie a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg care prevede păstrarea numărului actual de sesiuni de la Strasbourg. Înțeleg faptul că unii dintre colegi pot să fie în defavoarea acestei idei, dar asta nu înseamnă că tratatele nu rămân tratate și deciziile curții de la Luxemburg sunt cât se poate de în vigoare. Să trecem, deci, la vot. Înainte de a vota, vreau comunic următoarele. Președinția consideră că amendamentul numărul doi nu este în conformitate cu tratatul de funcționare a Uniunii Europene, de aceea președinția declară acest amendament inadmisibil. Articolul 229 Articolul 229 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene stabilește următoarele. Parlamentul European și citez din articol, se va reuni fără convocare anterioare în a doua zi de marți din luna martie. Conferința președinților a aprobat o propunere de calendar pentru 2011 care include uh, o perioadă pentru aceste sesiuni din 7 până în 10 martie, respectând în felul acesta articolul 229 din Tratatul de Funcționare al Uniunii. Amendamentul 2 propune să se amâne această perioadă în săptămâna următoare. Dacă Parlamentul aprobă acest amendament, am încălca articolul 229 din tratat, așa încât declarăm acest amendament inadmisibil. Și acum să trecem la vot. Amendamentul numărul 3. Cine-i pentru? Să votăm amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Lene. Da, vă rog, domnule Lene. Domnule președinte, îmi pare rău, dar uh, nu va fi chiar așa de simplu. Ați citat corect articolul 229, însă acesta nu uh, este încălcat de amendamentul nostru. Articolul 229 se referă la a doua marți din luna martie. Amendamentul nostru se referă la patru zile de sesiune plenară da. la Strasburg și tocmai de aceea ar trebui să fie posibilă amânarea sesiunii plenare de la Strasburg din săptămâna a 10 în săptămâna a 11 în a doua uh, marți din, mar, din martie am putea organiza o sesiune plenară la Bruxelles. Nimeni nu ne oprește. it! Domnule deputat, acest amendament aduce în discuție o chestiune care de obicei poate să facă obiectul unei interpretări. Regulamentul Camerei prevede în aceste cazuri că cel care are ultimul cuvânt în interpretarea aplicabilă este președintele. Și președinția a hotărât, pentru motivele pe care le-am explicat, să declare amendamentul 2 inadmisibil uh, pentru că încalcă tratatul și anume articolul 229 din tratat. Așa încât orice altă interpretare este respectabilă, sigur, dar cum președinția a hotărât, atunci o să continuăm votul. Votăm amendamentul numărul 3. cine pentru? Bun. Haideți să votăm amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Să trecem acum să vedem. Haideți să verificăm amendamentul numărul 3. Deschidem votul. Se cierra votación. Se închide votul. Amendamentul este respins. Trecem acum la amendamentul numărul 4, apel nominal, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se cierra votación. Se închide votul. Amendamentul este respins. Și trecem acum la amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1 se respinge. Să trecem acum la următorul punct. Da? Domnule președinte, îmi cer scuze că intervin, dar uh, aș vrea doar să vă rog să interveniți pentru că legăturile aeriene între Strasburg și celelalte și capitalele europene trebuie să fie directe. Uh, nu se mai poate accepta situația în care trebuie să luăm 3-4 avioane ca să ajungem la Strasburg. Deci trebuie făcut ceva în sensul ăsta. Bun, mulțumesc, domnule deputat, pentru propunere. Să continuăm. Să votăm propunerea de rezoluție a Comisiei pentru Mediu referitoare la aditivei alimentari și alții decât coloranți și edulcoranți. Are cuvântul domnul Leinen. Mulțumesc, domnule președinte. Acest vot Nu are nevoie de niciun fel de scurtături, ca să spun așa, trebuie să putem decide direct. Zusatzstoff aufzunehmen. Nu putem să uh, să facem această adăugire în momentul de față. Stimați colegi, o friptură trebuie să fie o friptură, șunga trebuie să fie șungă. Și sunt absolut convinsă, convins că toți uh, cetățenii europeni își doresc lucrul acesta și tocmai de aceea sunt de acord cu noi când spunem că nu vrem să includem trombina în uh, directiva noastră privind alimentele. Vă mulțumesc. Doamna Iuso. Doamna Iuso are cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Atropina este un aditiv trombina este un aditiv care se poate fi folosit, care lipește bucățile de carne, dar eficient, efectiv nu este niciun motiv de siguranță alimentară și niciun fel de problemă tehnologică pentru a-l folosi, iar în unele țări se folosește acest aditiv. Eu v-am ascultat pe dumneavoastră și vă rog să mențineți liniștea. Propunerea de amendament din anexă spune că această carne tratată cu trombină se poate vine etichetată și preambalată, ceea ce mm, uh, consumatorul vede foarte clar despre ce e vorba. În orice caz, vreau să îl întreb pe domnul comisar dacă Comisia Europeană se poate angaja că toate produsele care conțin trombină nu pot fi considerate ca imitații datorită unei etichetări corespunzătoare, mai ales când vorbim despre revizuirea pachetului privind informațiile alimentare adresate uh, consumatorului, tocmai pentru a evita imitațiile. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri atunci când uh, am luat în considerare autorizarea acestui aditiv, trombina, Comisia a colaborat cu toate statele membre și a examinat toate cerințele Uh, stabilite în reglementarea privind aditive alimentare. Și anume, aspectul de uh, securitate, dacă există o nevoie tehnologică rezonabilă pentru acest aditiv, aspecte informaționale și uh, avantajele pentru consumatori. În ce privește siguranța și igiena, EFSA a evaluat produsul și a tras concluzia că acest aditiv nu presupune niciun fel de probleme de siguranță. În ce privește igiena, nu, sunt, nu pot fi de aceeași părere, dar în acest caz riscul de contaminare este mai mare decât la alte produse, de exemplu uh, carne tocată. În al doilea rând, nevoia tehnologică rezonabilă pentru acest produs a fost stabilită. Uh, enzima funcționează ca un stabilizator în produsul final Uh, această funcție tehnologică este descrisă în mod explicit în, reglementarea, în regulamentul privind aditivii alimentari care a fost adoptat de Parlament. În al treilea rând, aspectul legat de informare și în special uh, uh, îngrijorările exprimate în raport, și anume că produsul va, este unul înșelător, înșelător pentru consumatori. Pentru că înțelegem cu toții riscurile posibile Tocmai de aceea, propunerea noastră include următoarea cerință foarte strictă care de fapt merge și mai departe decât se cere în mod normal pentru orice aditiv alimentar. În primul rând, produsul nu poate fi vândut decât preambalat consumatorului final. În al doilea rând, produsul trebuie să aibă o etichetare suplimentară și să se scrie foarte clar uh, părți combinate, de, bucăți de carne combinate, consumatorul va fi, uh, prin urmare, informat corect în legătură cu natura produsului. În al treilea rând, uh, numele enzimei și al originii sale animale trebuie menționat printre ingrediente. Voi sublinia faptul că această cerință de etichetare sunt mai stringente, mai stricte decât cerințele care se aplică la produse care au alte ingrediente, cum ar fi proteine din sânge sau alți aditivi adăugați pentru același scop, dar pentru care nu se cere etichetare suplimentară dacă uh, se indică ideea unor cerințe mai stringente în această, în această direcție, uh, se vor lua în considerare. Astfel de uh, produse se folosesc deja în uh, mai multe state membre fără cerințe de etichetare suplimentară și propunerea noastră clarifică situația și va obliga statele membre să aplice regulile de etichetare uh, necesare și pe cale de consecință consumatorul va fi mai bine informat. De asemenea, consumatorii, mai ales cei care au nevoie de mai multă apărare și susținere, vor beneficia de disponibilitatea unor produse de carne mai ieftine, făcute din combinarea acestor bucăți de carne care rezultă din procesul tehnologic. Uh, în opinia mea, aici avem de-a face cu un exemplu de dezvoltare a sectorului alimentar care va aduce beneficii pentru consumator. Nu văd niciun motiv uh, pentru respingerea ei și uh, Uh, sper că veți aprecia motivele uh, pentru care am explicat că acesta ar trebui aprobat. Am făcut un angajament față de Parlament că nu voi spune oamenilor ce să mănânce, ci le voi spune ce mănâncă. Și poziția mea este respectă acest angajament. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Să trecem la vot pentru această propunere de rezoluție. Majoritate calificată și apel nominal. Deschidem votul. Votul s-a închis. Propunerea este aprobată. Pasamos a votar. Să trecem acum la următorul vot raportul domnului Perelio Rodriguez, planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe. Votăm în primul rând alineatul patru. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Aici văd că nimeni nu ridică mâna. Votăm alineatul al patrulea. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm. Deschidem votul. Ce fierro? Închidem votul. Amendamentul este aprobat. Trecem acum la amendamentul numărul zece. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul numărul 16. cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul numărul 7. cine pentru? cine împotrivă? Aprobat. Alineatul 3 în două părți. Prima parte. cine pentru? Împotriva abținere aprobat. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm a doua parte, se deschide votul. Se închide votul. A doua parte a fost aprobată. Amendamentul numărul 3. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Se deschide votul. Se, Se închide votul. Amendamentul este aprobat. Să votăm acum amendamentul numărul opt. Cine-i pentru? Împotriva abțineri, aprobat. Amendamentul numărul patru Pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul cinci Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Alineatul 22. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este aprobat, dar haideți să verificăm. Să verificăm. Se deschide votul. Se Se închide votul. Alinatul 22 este respins. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendamentul 9, cine pentru? Împotriva abținere aprobat? Alineatul 29, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. să deschide votul? Se cierra la votación. Se închide votul. Este aprobat. Alineatul 33. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul Haideți să verificăm la 33. Se deschide votul. Se cierra votația. Se închide votul. aprobat. Alineatul 35. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm 35. Se deschide votul. Se cierra votația. Se închide votul. Aprobat. Amenamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul M. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Să verificăm, să verificăm. Amendamentul L. Considerantul L, mă scuzați. Se cierra votația. Se închide votul. Aprobat. Considerentul N. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e aceeași majoritate, cred că e aceeași majoritate dinainte. Aprobat. Și acum toată propunerea de rezoluție. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Să trecem acum la următorul punct. Raportul domnului Haureghi și anume accesul Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 9, cine pentru? cine împotrivă? Abțineri, respins. Și acum amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat? Amendamentul 4, cine pentru? Împotriva abțineri aprobat. Amendamentul 10, cine-i pentru? Abțin... Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 5, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 11, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Și acum amendamentul 12, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 2, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 13, împotrivă? abțineri respins. Amendamentul 14. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri respins. Și acum 6. Împotrivă. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri respins. 7. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri respins. 8. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Și acum toată propunerea. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Și acum propunerea de rezoluție a cinci grupuri privind conferința de revizuire a statutului de la Roma a Curții Penale Internaționale din Uganda. Să vedem, are cuvântul domnul Howitt care propune un amendament oral la amendamentul 3. In amendment, uh... La amendamentul 3, domnule președinte, vreau să înlocuiesc cuvântul note cu cuvântul, notes cu cuvântul uh, welcomes. Deci în loc de ia notă, salută. Se opune cineva amendamentului oral? Nu se opune nimeni. Deci să votăm amendamentul 3 cu amendamentul domnului Howitt și îl votăm în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. A doua parte, cine-i pentru, cine-i împotrivă, abțineri, se aprobă. Alineatul 11, în două părți. Prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. A doua parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Aprobat. Uh, respins, mă scuzați. În alinatul 11, liniuța 4, grupul verzilor are un amendament oral pe care îl aveți în text. Există vreo poziție, se opune cineva acestui amendament oral? Bun, și atunci să votăm. Alineatul 11, liniuța 4 cu amendamentul verzilor. Cine-i pentru? Cine se uh, opune? Abțineri? Aprobat. Și acum alineatul 21, încă o dată un amendament oral al domnului Howitt. Acest amendament oral uh, îl aveți în textul dumneavoastră? Opoziții față de acest nu se opune nimeni. Deci să votăm acest alineat 21 cu amendament oral. cine pentru? cine împotrivă? Haideți, vă rog, ridicați mâna. Deci cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Aprobat. Amendamentul 2 cu amendament oral al doamnei Miller. Îl aveți în text? Să opune cineva acestui uh, amendament al doamnei Miller? Nu. Și atunci votăm acest amendament cu amendament oral cuento, 40 años. A ver, no se muevan porque tenemos... Vă rog să nu vă mișcați pentru că trebuie să vă, trebuie să vă numărăm. Să nu vă mișcați, vă rog, trebuie să vă numărăm. Bien. Bun. Amendamentul oral este respins. Și acum o să votăm amendamentul 2. Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Aprobat. Și acum întreaga propunere de rezoluție. cine e pentru? cine e împotriva? Abțineri? Aprobat. Ședința? Nu. Explicația votului. Să trecem acum la explicația votului. Să vedem cine Apropo de rectificarea de buget, are cuvântul doamna Dots.